Deci procesul verbal de la ultima ședință este la dispoziția dumneavoastră. Aveți comentarii? Nu este cazul. Prin urmare, procesul verbal este adoptat. La început aș vrea să fac următoarele comunicări. Astăzi este ziua Europei. Azi dimineață am